minute. Și acum raportul domnului Cristian Preda, cel de-al patrulea forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutoarelor. Dau cuvântul raportorului pentru patru minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă Cel de-al patrulea forum de, la nivel înalt uh, privind eficacitatea ajutorului care va avea loc la sfârșitul lunii uh, noiembrie, dă ocazia comunității internaționale să reafirme și să reformuleze angajamentele pentru că ajutorul să funcționeze mai bine și pentru promovarea dezvoltării. Așteptările, sigur, sunt foarte mari pentru o reuniune care sperăm că va da un impuls fundamental înfăptuirii obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Pentru ca reuniunea aceasta de la Busan să fie un succes, trebuie ca ea să răspundă la multor provocări. În primul rând, punerea în aplicare. Ultimele evaluări ale monitorizării pune în aplicare declarației de la Paris și agendei pentru acțiune de la Acra privind eficacitatea ajutorilor ne arată că suntem pe calea cea bună. Punerea în aplicare acestor angajamente a ameliorat calitatea ajutoarelor. Da, progresele sunt modeste și repartizate în mod inegal între țări donata, donatoare și țări beneficiare și reformele sunt aplicate prea lent. La nivel european, un studiu recent al Comisiei ne-a arătat că o aplicare uh, de, mai bună de, statele membre, de către statele membre al uh, codurilor de conduită ar fi permis uh, Uniunii să economisească mm, circa 6 miliarde de euro pe an. E vorba aici, desigur, de o ocazie de care nu s-a profitat. Cea de-a doua provocare legată de prima are caracter politic. E nevoie de uh, voință politică la Busan, e nevoie de un leadership european cu angajamente politice puternice ca să avansăm la nivel global pe tema ajutoarelor pentru dezvoltare. Apoi mai e și provocarea adaptării. Nucleul declarației de la Paris, cele cinci principii, nu trebuie, desigur, să fie date uitări și trebuie să constituie cadrul pe care să avem o agendă, să clădim o agendă mai bună. Dar cooperarea pe dezvoltare trebuie să adapteze nevoilor uh, unei lumi în schimbare, apariția de noi donatori, apariția de actori privați, uh, diversitatea contextelor de dezvoltare, cooperarea sud-sud, Asta, toate acestea trebuie să schimbe modul în care acordăm noi ajutoare astăzi. Deci la Busan e nevoie de un parteneriat eficace și comprehensiv pentru dezvoltare, care să țină cont de împrejurările diferite în care se acordă astăzi ajutorul. Raport, raportul meu identifică domeniile în care e nevoie de eforturi suplimentare în materie de eficiență a ajutoarelor fie că e vorba de asumarea democratică a responsabilității, de ținerea uh, mai, uh, de a avea mai multă transparență, de problema fragmentării, previzibilității ajutorului. Mă bucur să constat că există o convergență de puncte de vedere cu Comisia care a propus în comunicarea sa din 7 septembrie o poziție comună pentru Uniune la reuniunea de la Busan, bazată în principal pe aceleași elemente. Uniunea și statele sale membre au jucat în trecut un rol foarte important în definirea agendei internaționale pentru eficacitatea ajutorului de la forumul de la Paris, trecând pe, prin reuniunea de la Acra pentru accelerarea aplicării anumitor angajamente asumate. Uniune, Uniunea și statele sale membre contribuie astăzi uh, cu mai mult de jumătatea din ajutoarele oficiale pentru dezvoltare la nivel mondial. Acum tratatul de la Lisabona a plasat lupta împotriva sărăciei în centrul politicilor noastre pentru dezvoltare. Noi trebuie să ne ameliorăm rezultatele în materie de ajutor pentru dezvoltare, ținând cont de cele făcute în trecut și de răspunderea care incombe Uniunii Europene și statelor membre în materie de ajutor pentru dezvoltare avem datoria să fim la înălțimea provocărilor cu o poziție ambițioasă la Busan. Acum mingea se află în terenul Consiliului în care va trebui să vină cu o poziție comună europeană pentru cel de-al patrulea forum și propunerile din raportul meu constituie o bază foarte bună pentru a încerca să uh, beneficiem de acordul tuturor statelor membre pentru un ajutor mai eficient. Trebuie să răspundem uh, la cerințele uh, țărilor beneficiare printr-un nou parteneriat pentru dezvoltare ca ajutorul să aibă un impact mai eficient asupra realizării obiectivelor de dezvoltare, ținând cont de diversitatea situațiilor pentru ca întreaga comunitate internațională să se pună la aceeași masă și uh, cu aceasta vă mulțumesc pentru atenție. Grație, la parola lui. Mulțumesc. Are cu doamna Grazie, signora Presidente. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, doamnă comisar. Deși efortul de a combate sărăcia um, nu a dus la eliminarea acesteia, încă putem uh, crede că umanitatea va continua să existe. La Paris și la Accra s-a dovedit că se, uh, se pot face eforturi mai mari. Ideea este ca acum să vedem cât de mult am reușit să, să ajutăm oamenii folosind criteriile de la ACRA. La Busan vom avea uh, ocazia de a vedea unde ne aflăm la ora actuală, dar nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul principal. Dacă dorim să combatem sărăcia în mod eficient, trebuie să permitem oamenilor să se ajute singuri, în primul rând, să nu uităm acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Băsescu. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să-l felicit și eu pe colegul meu, Cristian Preda, pentru acest raport foarte oportun în perspectiva forumului la nivel înalt de la Busan

Grazie. La... Da, mulțumesc. Are cuvântul domnul Cortez Lastra. E, eh, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, comisario. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnul comisar. În primul rând, doresc să-l felicit pe domnul Preda pentru acest raport care arată încă o dată că ajutorul Uh, este un pas uh, uh, pentru a lupta împotriva inegalității și pentru drepturile omului. Uniunea Europeană este un actor principal pe scena internațională și noi trebuie să ne asigurăm că ajutorul acordat este eficient. Aceasta trebuie să fie una dintre ambițiile noastre principale pentru viitor. Conferința de la Busan va fi foarte importantă pentru stabilirea obiectivelor obligatorii, dar reprezintă și o ocazie foarte bună ca Uniunea Europeană să definească o abordare ambițioasă. Acest lucru este în interesul tuturor țărilor interesate. Avem nevoie de mecanisme solide și transparente uh, de a lupta împotriva paradisurilor fiscale și trebuie să ne asigurăm că uh, avem uh, că modalitățile uh, alternative de finanțare sunt tratate la fel ca taxa pe tranzacțiile financiare. Trebuie să uh, avem în vedere și cooperarea sud-sud și uh, tranzacțiile trunghiulare. Uh, Um, egalitatea de gen este uh, unul dintre factorii importanți care trebuie să ținem cont când analizăm eficacitatea ajutorului. Trebuie, noi suntem pentru crearea unui indicator de egalitate de gen uh, la nivel european care să monitorizeze situația și de asemenea dorim să includem organizațiile societății civile în procesul de consultare în ceea ce privește eficacitatea ajutorului. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum, uh, domnul Piba, de cuvânt. Prezident, da. Uh, honourable members, uh, Mulțumesc, doamna președinte, stimați membri, pentru ce vă mulțumesc uh, domnului raportor Preda, un raport excelent. Deși nu au fost foarte mulți membri aici de față ca să discute raportul, vă spun că părerile sunt comune în legătură cu acest raport. Sigur, trebuie să facem încă mai multe până la conferința de la Busan. În primul rând, salut faptul că trei membri ai Parlamentului European vor face parte din delegația pentru Busan. Iată, delegația va fi astfel mai puternică. În același timp, eu percep niște provocări uh, pentru care e nevoie de un document unitar, pentru că trebuie să ne gândim la mai multe aspecte. În primul rând, agenda de la Paris, declarația de la Paris și agenda pentru acțiune de la Acra. Trebuie să vedem ce am realizat în legătură cu aceste obiective. După cum a spus domnul raportor, uh, comunitatea donatorilor uh, a uh, furnizat niște indicatori care, din păcate, n-au fost îndepliniți până azi. Declarația de la Paris ne conferă o bază solidă și uh, pentru că ajutorul nostru să fie mai eficient, pentru că scopurile noastre, după cum a spus doamna Zaborska, scopurile noastre sunt să ajutăm pe oameni să se ajute pe ei înșiși. Deci agenda uh, unui ajutor eficient e crucială pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului. Ăsta ar fi primul uh, bloc de obiective. Uh, sigur, acum trebuie să ne punem de acord pentru că în anii care vor veni indicatorii să fie respectați. În al doilea rând, noi donatori S-a schimbat uh, peisajul. Din punctul meu de vedere ca uh, comisar pentru dezvoltare, eu văd acum China, India și alți actori care vor furniza ajutor pentru dezvoltare. Dar bine, ele nu sunt țări clasice uh, donatoare, deci există o situație într-o câtva contradictorie, că noi nu știm exact ce fac acești noi parteneri. Dar ar trebui ca toți să uh, respecte aceleași reguli, să urmeze același proces, dar trebuie toți să avem o atitudine transparentă, pentru că dacă nu, există riscul ca, până la urmă, țările acestea nevoiașe să nu se bucure de ajutor suficient. Deci e important să găsim un mod corespunzător să implicăm în această agendă și pe noi donatori mai este un alt uh, aspect, uh, și anume transparența care trebuie să uh, crească. Oamenii din Uniunea Europeană cer, din, uh, cer să știe întotdeauna cum uh, ne realizăm noi uh, rezultatele și noi putem să răspundem cel mai bine prin transparență cu privire la utilizarea mijloacelor. Eu pot să vă dau asigurări că ma, banii uh, pe care i-am alocat noi au ajutat milioane de oameni să iasă din sărăcie, uh, să beneficieze de educație, să supraviețuiască, dar oricum publicul se așteaptă de la noi încă și mai multă transparență în legătură cu banii utilizați pentru dezvoltare. Asta înseamnă că și noi trebuie să ne asumăm anumite angajamente. Uniunea Europeană înainte de Busan, caută mai multă transparență și garanții că toate fondurile uh, alocate pentru de, ajutorul pentru dezvoltare sunt utilizate foarte transparent. Acum, uh, statele membre vor discuta un program comun la sfârșitul lui octombrie. Am realizat multe în legătură cu coordonarea aici, dar uh, slăbiciunea coordonării este că uneori se știe care sunt greșelile, dar nu se schimbă nimic. Uh, is in a cycle with the development plan of particular country. And it seems... Sigur, fiecare țară trebuie să aibă planuri pentru dezvoltare, dar acestea trebuie coordonate la nivelul Uniunii Europene. Uh, acum, e vremea să fim mai ambițioși. Am văzut ce s-a întâmplat în Sudanul de Sud doar dacă uh, procedăm așa, dacă uh, respectăm planurile de dezvoltare ale țărilor beneficiare, putem ajunge la sinergia necesară și să facem economii de 5-6 miliarde de euro, după cum a menționat domnul raportor în prezentarea domniei sale. Pentru că știm clar că dacă utilizăm programare comună, avem mai mulți bani pentru dezvoltare și în același timp nu uh, taxăm pe nimeni în plus. Deci, până la urmă, conferința de la Busan va fi diferită puțin de uh, conferința OMD de anul trecut, la Istanbul. Deci va fi o provocare ca uh, să ajungem la un consens și țările în curs de dezvoltare și noi donatori, dar e un obiectiv realizabil și nu doar în acest an, ci și înaintea termenului pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare a mileniului în 2015. Deci e un angajament important și uh, sunt recunoscător pentru raportul excelent al domnului Preda, care ne, da, ne dă garanția că Europa își va menține rolul de lider. Mulțumesc! Grazie, comisario. La discussione... Mulțumesc, domnule comisar, și cu asta am încheiat discuția. Se va vota mâine la 12.30. Și suspendăm reuniunea. Mâine, marți 25 octombrie 2011, se reia sesiunea plenară uh, de la 9 dimineața.